Partidul Conservator, vedeți că deja ați început să unificați Europa. Doamnelor și domnilor, vreau să exprim mulțumiri călduroase domnului premier, de asemenea comisiei și trecem acum la vot. În primul rând vreau să votăm calendarul Parlamentului European pentru 2013 și domnul Kellenen a depus, uh, conform articolului 177, un amendament. Domnule Kellenen. Thank you, um... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule prim-ministru. Mă bazez pe această regulă pentru a vă propune să amânăm pentru o perioadă de trei luni votul asupra acestui proiect de calendar, deoarece nu trebuie să luăm o hotărâre acum. Abia am primit hotărârea Curții de Justiție la sfârșitul lunii decembrie și majoritatea deputaților nu au avut ocazia să citească această hotărâre. Și de ce ne grăbim să votăm acest nou calendar. Nu am avut ocazia să citesc această hotărâre a Curții de Justiție, nu am avut oportunitatea să cer un aviz al serviciului juridic despre consecințele acestei hotărâri. În înțelegerea dumneavoastră, domnule președinte, ați hotărât că nu trebuie să existe amendamente la acest proiect de calendar pentru a muta datele cu câteva zile. Eu, încă o dată, nu cred că avem vreun motiv să facem acest lucru, dar nu știu nici care a fost temeiul juridic al hotărârii dumneavoastră, domnule președinte. Majoritatea deputaților nu au primit o copie a noului calendar, nu există uh, copii tipărite disponibile, ci doar o versiune pe e-mail. Și încă o dată vă întreb de ce e așa o pripă. Și în sfârșit, de multe ori o mare majoritate în acest uh, Parlament a votat ca să petrecem mai puțin timp la Strasbourg, astfel încât să mm, facem economie de bani și să emitem mai puțin dioxid de carbon. Suntem de acord cu faptul că trebuie să respectăm hotărârea instanței de la Luxemburg, dar vă cerem să avem suficient timp la dispoziție pentru a analiza această hotărâre și rog președinția să se gândească încă o dată la propunerea sa și poate, nu știm niciodată, poate că Consiliul va pune în sfârșit capăt acestui uh, șir neîntrerupt de călătorii. Vă mulțumim, domnule Kellenen. Uh, timpul de vorbire este limitat pentru astfel de cereri, dar uh, v-am lăsat să vorbiți mai mult timp pentru că spuneați ceva important. Dorește cineva să se exprime pentru această cerere? Domnul Upscoc. Eh, nu sunt de acord cu teoriile conspiraționiste pe care le-a menționat antevorbitorul meu, dar în numele delegației suedeze din grupul meu, cred de asemenea că nu are sens să ne grăbim în ce privește calendarul. A început deja anul 2013 și practic noul proiect de calendar nu este foarte diferit de precedentul. Și chiar și la Comisia de Afaceri Constituționale am solicitat să avem mai mult timp la dispoziție ca să analizăm această hotărâre a instanței. Dorește cineva să se pronunțe împotriva acestei cere, Domnul Dol. Eu, Domnule președinte, vreau să vă pun o întrebare. Eu am citit hotărârea Curții de Justiție și, în mod normal, calendarul pe anul 2013 a fost anulat, având în vedere faptul că el a fost anulat. Dacă dau ascultare colegul meu, înseamnă că de luni încolo nu mai putem să ne reunim nicăieri, nici măcar la Bruxelles. Și am avea trei luni de gândire ca să vedem cum procedăm în 2013. Mulțumesc. Așadar, conform articolului 77, uh, articolul 4, cererea este de a amâna acest vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se respinge. Vă mulțumesc. Trecem acum la, trecem acum la următorul vot. Bine. Bine. Verificăm. Verificăm acest vot. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Această cerere este respinsă. Trecem acum la votul calendarului. Este vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Calendarul este adoptat. Vă mulțumesc! It's quite warm in this seat. Um, and we'll get on with the rest of the votes. Este destul de cald scaunul pe care tocmai l-am ocupat. Haideți să continuăm voturile. În numele grupului EFD am, cerut, am primit o cerere ca domnul Bas Belder să îl înlocuiască pe domnul Natras în delegația pentru relație cu Japonia. Dacă nu există observații, atunci adoptăm această cerere. Conform regulii 216 alineatul 4, vreau să vă informez că nu există niciun fel de cereri de a supune la vot um, corigendumul care a fost anunțat ieri. Deci,